Doamnelor și domnilor, bună ziua! Continuăm uh, reuniunea. Îl avem printre noi pe ambasadorul Tot, secretarul executiv al uh, Comisiei de Pregătire a Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare. Această discuție se înscrie în dezbaterile cu privire la neproliferare sunt dezbateri de mare actualitate. Sunteți secretarul executiv al acestei organizații din august 2005. Aveți o îndelungată experiență în ceea ce privește neproliferarea și dezarmarea. Amintesc că acest tratat de interzicere se adaugă tratatului de neproliferare, trebuie să fie semnat și ratificat de 44 de state și pentru a intra în vigoare și nu toate l-au semnat sau ratificat și sigur că am fi uh, interesați să aflăm uh, care este situația ratificărilor. Săptămâna trecută ați participat la sesiunile Consiliului de Securitate consacrate neproliferării și dezarmării și ar fi interesant să vă auzim punctul de vedere în ceea ce privește Corea de Nord, Iranul și rezoluția votată la New York uh, săptămâna trecută. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața și vă mulțumesc uh, pentru invitația adresată. Este un moment uh, oportun pentru mine să-mi exprim recunoștința pentru sprijinul constant pe care Uniunea Europeană l-a acordat uh, tratatului. După cum a menționat uh, președintele, tocmai a, uh, a trecut o săptămână interesantă la New York. Au avut loc reuniuni de înalt nivel consacrate, în, consacrate neproliferării și dezarmării tratatul uh, de interzicere totală a testelor nucleare a fost uh, pe ordinea de zi. Aș vrea să vorbesc despre progresele făcute de organizație în ultimii ani, în ciuda greutăților pe care le întâmpinăm în continuare și aș vrea să vorbesc despre această oportunitate pe care o avem acum și aș vrea să o înscriu într-un context mai amplu. Aș vrea de asemenea să spun de ce contează atât de mult, de ce este atât de important acest tratat. Dați-mi voie să încep cu câteva informații de ordin general. Acest uh, tratat uh, Uh, și-a început uh, parcursul în 1996, atunci a fost semnat, interzice testele nucleare în toate mediile și de toate tipurile. Este un uh, tratat care combină interzicerea cu un regim de verificări, așa cum îl numim noi, cele două mergând mână-mână. Uh, domnul președinte uh, a abordat deja subiectul intrării în vigoare. 44 de țări sunt menționate în tratat și e nevoie ca fiecare țară în parte să ratifice acest tratat pentru ca el să intre în vigoare. Este poate pentru prima dată în istoria sistemului Uh, juridic uh, când s-a inventat un astfel de sistem de intrare în vigoare. În ceea ce privește progresele făcute, nu știu dacă putem folosi uh, proiectorul, poate că durează ceva timp, pentru că aș vrea să vă arăt și niște slide-uri, însă între timp voi încerca să mă descurc fără slide-uri. Regimul de verificări este regimul folosit pentru a ne asigura că se respectă interzicerea și constă în trei elemente. În primul rând, un sistem global de monitorizare. Acest sistem ascultă tăcerea uh, testelor nucleare, ascultă în subteran, ascultă atmosfera, și ascultă oceanele. Dacă un test nuclear generează un zgomot, sistemul îl detectează. Este vorba despre 367 de stații în lumea întreagă. Deci, practic, cablăm întreaga lume, ascultăm toate aceste medii și există o tehnologie de detectare pentru cazul în care un test nuclear generează un anumit zgomot. Toate aceste uh, zgomote sunt transmise la Centrul de Colectare a Datelor de la Viena printr-un sistem global de comunicații 250 de stații alcătuiesc acest sistem de comunicații. La Viena se interpretează, se prelucrează aceste date și vă voi arăta un uh, slide, pentru că există foarte multe uh, semnale sonore. În Samoa a avut loc un uh, cutremur. Orice fel de sistem de detectare va detecta aceste semnale sonore, însă nu ne interesează acest tip de zgomot. Deci trebuie să facem diferența între ce e un cutremur, ce e un tsunami și care sunt uh, fenomenele sonore care nu pot fi explicate în mod natural, caz în care trebuie să aprofundăm uh, datele respective. Nu avem un sistem care ar funcționa ca un fel de aspirator. Uh, preluăm aceste semnale sonore și le uh, punem într-un uh, sac de aspirator pe care îl golim odată la doi ani. Nu verificăm informația în timp real. De îndată ce primim o informație, o transmitem prin sistemul de comunicare celor 1200 de utilizatori din lumea întreagă. E vorba despre gigabytes de informație care circulă în întreaga lume. A treia componentă a sistemului este uh, sistemul inspecțiilor pe teren. În cazul în care o țară nu își respectă obligațiile conform tratatului, explodează un uh, dispozitiv nuclear, se fac inspecții la fața locului cu o tehnologie foarte avansată de detectare și se pot trimite echipe timp de două luni pe teren pentru a verifica cum stau lucrurile la fața locului. Progresele ar trebui uh, evaluate începând cu 1997, anul în care a început să funcționeze organizația la Viena. Vorbim despre un sistem mare, un sistem important cu 600 de facilități în întreaga lume, în întreaga lume, într-adevăr, pentru că anumite stații se află în Antarctica, altele se află în uh, zone în care condițiile climatice, geografice și de altă natură sunt foarte dificile. Există o stație hidroacustică care costă 20 de milioane de dolari. Avem o echipă de 270 de oameni care se ocupă de sistem de la Viena și circa 700 de oameni care lucrează la stații. Ați văzut mai devreme prima schiță a sistemului. Până în prezent, 75-80% din stații sunt amplasate. Sistemul a fost, din păcate, testat de două ori de către Corea de Nord în 2006 și 2009 a efectuat două teste și pe slide puteți vedea cum a fost detectat semnalul seismic la diferitele stații. 61 de stații seismice. Nu vreau să intru în detalii tehnice, pentru că nici nu sunt competent în domeniu. Însă, în orice caz, au uh, existat 61 de stații în lumea întreagă. În cazul Irakului, informațiile provin din doar câteva surse. Aici însă avem nenumărate surse și ca atare există puține riscuri de eroare sau de deturnare a informației. Sursele de informații sunt uh, derivate dintr-un sistem multilateral, un sistem global. un sistem care este activat în toate cazurile. Aceasta a fost situația pe 25 mai, deci să ne uităm acum la primul test nuclear făcut de Corea de Nord. A fost o explozie foarte mică, 0,5 kilotone. Și pe slide se vede cum s-a dispersat gazul Nobel. S-a măsurat gazul după ce a, a, a, a călătorit 12 zile. Detonarea este de 30-50 de ori mai mică decât alte teste și cu toate acestea trebuie, poate să fie uh, măsurată în 12 zile. O pătrime din acest uh, gaz a fost uh, detectat. Deci vă dați seama cât de eficient este sistemul. Acest uh, sistem este uh, susținut, uh, se bazează pe o modelizare și se folosesc 30 de platforme diferite, sute de mii de aeropor, aeroporturi platforme, platforme de monitorizare. Este vorba despre platforme meteorologice, de asemenea, și primim uh, uh o, un aflux masiv de informații pentru a detecta astfel de explozii. 6 milioane de date pe zi colectate de sute de mii de platforme. Toate aceste detalii tehnice nu și-au uh, rostul dacă nu se află în slujba unui obiectiv mai important, și anume să permită țărilor că într-adevăr se respectă interzicerea aceasta în toate mediile, această interzicere este respectată de către toate țările și că toată lumea este la curent cu situația. Este foarte greu să se verifice respectarea unui astfel de tratat. În ultimii 10 ani au avut loc 250.000 de seisme. Din 250.000 de seisme, din păcate, două seisme au fost relevante pentru acest tratat. E vorba despre cele două explozii nucleare și a trebuit să ne asigurăm că aceste două ace în carul cu fân, acestea sunt uh, demarcate de celelalte 248 de mii. Și acesta este sprijinul pe care îl acordăm celor 181 de membri ai organizației, inclusiv Statele Unite. Știți cu toții că în ultimii 8-9 ani Statele Unite au avut uh, o abordare nuanțată față de acest tratat. S-a pronunțat pentru inspecții multilaterale a investit în acest sistem. Este un uh, sistem care costă 1 miliard 200 uh, de milioane de euro. Din 42 de facilități, aproape toate sunt amplasate, 39, multe pe teritoriul Statelor Unite. Deci, uh, Statele Unite doresc să colecteze date și să contribuie la acest sistem multilateral. Asta arată că chiar și țara cea mai puternică, din acest punct de vedere, este interesată de administrarea unui sistem, chiar dacă inițial nu a fost uh, foarte entuziastă în privința organismelor de verificare multilaterală. Nu putem uh, visa să concepem și să uh, menținem în funcțiune un sistem atât de mm, mare, global, uh, atât de divers din punct de vedere științific și care să um, recurgă la investiții atât de uh, importante, fără implicarea unor astfel de state. Imaginați-vă că sunteți o țară cum este Costa Rica, fără armată permanentă, fără uh, instrumente de detecție. Uh, această țară este în Consiliul de Securitate și se convoacă un, uh, o ședință referitoare la tratatul de interzicere totală a testelor nucleare. Nu e același lucru dacă știi ce s-a petrecut sau doar uh, asculti punctul de vedere al celorlalte țări sau uh, și îți aduci contribuția la discuții. A jumătate de oră după ce a avut loc testul în Corea de Nord, în, uh, informația era deja disponibilă în cele 112 de capitale și 1200 de instituții de fapt, sursa exploziei era foarte apropiată de eh, prima explozie, ceea ce este o raritate. Dacă un eveniment are loc la o adâncime de 15-20 de kilometri sau mai în subteran, e probabil să fie vorba despre un seism. Dacă nu, este indicat să se uh, cerceteze cauzele. Pe 25 mai, la ora 9, am convocat o reuniune la Viena și le-am uh, spus părților implicate care sunt datele, câte stații au detectat uh, datele, care e diferența între o seismogramă și acel tipar seismic care a fost generat de eveniment în după masa aceleași zile, uh, Austria, Costa Rica, Burkina Faso, Burkina Faso, țări ca Uganda și altele erau deja pe picior de egalitate în ceea ce privește accesul la informație. Uh, sigur că abordarea lor politică nu era neapărat aceea, însă în orice caz dispuneau de aceleași informații, informații clare, care proveneau dintr-o sursă care uh, se baza pe facilitățile deținute în 90 de țări. Acest uh, sistem creează așadar condiții egale pentru țările participante. Sistemul a fost uh, testat din nefericire, însă arată care este potențialul pentru viitor. Ceea ce încerc să vă spun este că acest sistem este unic în felul lui și interzicerea aceasta este unică. Pentru prima dată în istoria neproliferării și dezarmării, țările nucleare își uh, asumă obligații care le afectează arsenalul. Dacă știți uh, destul de multe despre tratatul de neproliferare și altele aranjamente de acest tip, înțelegeți cât de important uh, este acest sistem. Este o interzicere pentru toate mediile și pentru uh, toate, pentru orice moment în timp. Obligațiile de verificare, de asemenea, sunt aceleași. Pentru prima dată, statele care sunt puteri nucleare se expun la verificări în aceeași măsură ca și orice alt stat. Și acest lucru este de asemenea semnificativ. Iată de ce o treime dintre stațiile pe care le-ați văzut pe primul slide sunt uh, pe teritoriul statelor care sunt puteri nucleare. Aceasta arată că statele puteri nucleare participă în acest sistem multilateral și își aduc contribuția au pe teritoriul lor site-uri de teste și primesc informații. În orice caz, este un sistem pe care niciun stat nu l-ar putea amplasa uh, pe cont propriu. Este un sistem democratic, se transmit în permanență informații, este un sistem cuprinzător, unic în felul lui și permite țărilor să fie bine informate. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre intrarea în vigoare a tratatului. Din cele 44 de țări lipsesc 9. India, Pakistan și uh, Corea nu au semnat acest uh, tratat și uh, există de asemenea țări care nu au ratificat uh, tratatul, printre care Israel și Egipt. Vestea cea bună este că din 1997 progresul a fost de la 0 ratificări la 150 de ratificări și 35 dintre 44 de țări care trebuie să ratifice au ratificat trebuie să dăm puțin timpul înapoi. Ultimii ani nu au fost tocmai o era uh, eră fericită pentru dezarmare. În anii 1999-2000, uh, țările au început să ratifice tratatul și sistemul a început să funcționeze. comunitatea internațională la un moment dat a început să fie uh, din ce în ce mai hotărâtă să semneze acest tratat. Țările acestea au devenit din ce în ce mai convinse de necesitatea tratatului, pentru că altfel nu ar fi a făcut demersurile politice necesare, nu ar fi deranjat anumiți parteneri strategici. Și Uh, dacă s-a făcut investiția de un miliard de dolari, nu e pentru că țările aveau resurse de irosit pe proiecte care s-ar putea să nu se materializeze niciodată. În ceea ce privește aceste nouă ratificări care lipsesc, evoluția ar trebui să fie aceea arătată de evoluție din ultimele săptămâni, la invitația președintelui Obama, șefii de state și de guverne au uh, adoptat rezoluția 1887, care, printre altele, stabilește obiectivul ca tratatul de interzicere a testelor nucleare să intre în vigoare cât mai curând. În uh, ultimii 65 de ani, au avut loc uh, foarte puține astfel de reuniuni ale Consiliului de Securitate, au loc cam o dată la 16 ani, ultima a fost uh, uh, în în 1996, când a fost semnat acest tratat. Și asta arată dacă cineva mai avea vreo umbră de îndoială, Asta arată că pentru administrația americană și pentru președintele american acest obiectiv este important. Sigur că întrebarea este în ce măsură obiectivul acesta poate fi și atins și aici interveniți dumneavoastră, aici intervin toți cei care cred în importanța uh, ordinii uh, juridice într-un context multilateral uh, într-un uh, context transparent. Trebuie să investim timp și energie pentru a materializa acest uh, proiect. Ce s-ar putea întâmpla cu țările care nu au ratificat încă India, Pakistan, Iran, Israel, Egipt? Putem reveni la acest uh, subiect dacă vă interesează. Dați-mi voie să spun că acest uh, tratat se înscrie în eforturile de neproliferare Tratatul de neproliferare are deficiențe. Aceste deficiențe sunt îngrijorătoare. Din uh, anii 60, regimul instituit de tratatul de neproliferare este garantul unui mediu care uh, trebuie să fie lipsit de arme nucleare. Suntem însă în lumea de după 11 septembrie, în lumea de după atentatele de la Mumbai, uh, de după atentatele de la Islamabad. În, trăim într-o lume în care folosirea materialului fisil, folosirea unor astfel de materiale în mod ilicit poate pune probleme tuturor. Deci acest tratat se înscrie în acest regim și fără acest tratat, regimul acesta poate să uh, dea anumite rezultate, însă nu pe termen lung. Tratatul acesta este practic ultima formă de apărare. Dacă o țară, cum este uh, Corea de Nord, uh, parcurge tot drumul, acesta ar fi ultimul obstacol. Poate că vă întrebați uh, care este rostul unui regim de verificări dacă o țară este atât de încăpățânată cum este Corea. Trebuie să instituim uh, sancțiuni și comunitatea internațională trebuie să fie mai uh, bine mobilizată. Trebuie să vedem mai întâi care sunt uh, criteriile care nu sunt respectate și comunitatea internațională trebuie să fie unită în astfel de situații. Mă opresc aici și dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Vă mulțumesc! merci. Mulțumim, domnule ambasador, pentru aceste explicații tehnice clare și uh, foarte valoroase în același timp și pentru observațiile generale în legătură cu regimul de uh, neproliferare. Voi da la început uh, cuvântul doamnei Lăzin, colega mea. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter, für diese ausführliche und sehr Domnule ambasador, doresc să vă mulțumesc pentru uh, prezentarea uh, foarte completă a acestui proiect. Un proiect pe care membrii oricărui grup politic îl uh, salută. Vreau să salut de asemenea și rezoluția despre care ați vorbit. Aceasta reprezintă o, o speranță extraordinară că acest proces care pare să se fi împodmolit uh, va ajunge vreodată la luminița de la capătul tunelului. Sunt evident multe motive din care anumite state nu au semnat încă tratatul. Însă presupun că există evaluări diferite ale avantajelor politice și militare a aderării la acest tratat. De exemplu, statele Unite, care nu au ratificat uh, tratatul, iată că l-au pe Obama, care face presiuni pentru ratificare. Eu aș vrea să știu ce fel de presiune ați făcut asupra statelor precum Israelul pentru a semna. Ne puteți prezenta într-un fel contextul? Există motive politice sau militare? Uh, pentru acest refuz de a ratifica tratatul? În cercurile militare din Statele Unite se fac uh, speculații în legătură cu utilizarea armelor nucleare. Domnul Robert Cooper, de exemplu, șeful uh, departamentului uh, de resort se pare că s-a exprimat în acest sens. Eu am uh, citit uh, acest, despre acest scenariu. Se pare că ei vorbesc despre bombe ascunse și despre necesitatea identificărilor. S-a vorbit și despre necesitatea uh, identificării acestor uh, bombe nucleare de nouă generație, care sunt foarte dificil de produs fără teste nucleare. Ceea ce doresc să vă întreb este dacă introducerea acestor mini-bombe nucleare ar putea reprezenta, de fapt, o ocazie pentru forțele militare uh, de a uh, pune stăpânire pe situație în ciuda poziției președintelui Obama. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că agenția se află destul de aproape de domiciliul meu, uh, v-am uh, vizitat recent, am întâlnit câțiva dintre colegii dumneavoastră și uh, vreau să vă adresez acum câteva întrebări. Parlamentul European are um, o relație de uh, comunicare permanentă cu uh, Statele Unite. Îi vom vizita în curând uh, încă o dată și urmărim îndeaproape relațiile urmărim îndeaproape ce se întâmplă la reuniunile internaționale precum cea care a avut loc recent și susținem rezoluția despre care ați vorbit dumneavoastră. Realitatea este că s-a înființat un sistem de verificare foarte bun și unele persoane refuză să recunoască acest lucru. Aș vrea să fac apel la colegii mei pentru a depăși limitele politice, pentru a se asigura că atât în uh, relațiile noastre cu uh, politicienii americani și prin alte canale să susținem semnarea acestei rezoluții. Faptul că Statele Unite vor semna rezoluția vor, va însemna o presiune pentru alte state care o vor semna, însă Statele Unite nu pot face presiune directă asupra Statelor Unite. Dar Parlamentul European are un cuvânt de spus. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați introdus această dezbatere pe ordine de zi. Este foarte important să discutăm despre organizațiile care sunt strâns legate de uh, activitatea principală a comisiei noastre, dar uneori este foarte greu să aflăm mai multe despre esența activității acestor organizații și despre progresele lor. Eu am fost ambasador uh, la această organizație a Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare la Viena în urmă câțiva ani și trebuie să spun că s-au realizat multe lucruri uh, de atunci. Când am uh, vizitat eu sediul organizației, multe proiecte se aflau doar în stadiu incipient, acum văd că au fost realizate. Problema inițială la care s-a referit colega noastră rămâne în picioare. Sunt multe uh, state care încă nu participă, nu au ratificat tratatul și ele sunt uh, focarul uh, problemelor grave precum războ- războaiele sau alte provocări cu care ne confruntăm la nivel mondial. Așadar, dacă vom convinge state precum Israelul sau China sau Iranul, Pakistanul să se alăture acestui tratat, vom uh, rezolva multe probleme. Sunt de acord cu dumneavoastră, sunt uh, încântat că Statele Unite au uh, trecut la o poziție mai productivă în ceea ce privește neproliferarea și sper că și dezbaterea noastră va contribui la sensibilizarea Statelor Unite și poate că le va ajuta în procesul de luare a deciziilor în acest sens. Desigur, dumneavoastră sunteți diplomat, nu puteți uh, spune uh, totul, dar dacă ați avea la dispoziție date și capacitatea de a interpreta datele respective, cu siguranță state precum America sunt mult mai capabile să interpreteze aceste date uh, în mod uh, corect decât state precum uh, Coasta de Fildeș sau Slovenia. Trebuie să existe un angajament serios față de obiectivele noastre comune. Domnule ambasador, ați vorbit uh, despre disponibilitatea de cooperare a Rusiei față de acest uh, proiect. Poate că ne puteți uh, da câteva informații în legătură cu această relație cu Rusia. Atât uh, am avut de spus. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru informațiile furnizate. Mulțumesc, domnul Galtier. Are cuvântul. Anch'io la ringrazio per eh, intervento davvero istruttivo. Vă mulțumesc și eu pentru intervenție. Am învățat foarte multe, am aflat multe lucruri ascultându-vă și am tras uh, concluzia că multilateralismul este indispensabil. Dar multilateralitatea și nu uh, multipolaritatea este importantă. Ați uh, conturat o nouă speranță, și anume intrarea în vigoare a acestui tratat. La baza acestei speranțe se află schimbarea de atitudine a Statelor Unite. Aș dori și eu uh, mai multe informații în legătură cu dezbaterea care se poartă la Senatul American. Dacă îmi amintesc bine, Senatul uh, a um, refuzat uh, să um, îl critique pe Obama în legătură cu reforma sistemului sănătății. Dar dacă este un lucru pe care îl regretăm, Aceasta este atitudinea subcontinentului indian, neînțelegerea între Pakistan și uh, India, care reprezintă un uh, nod gordian geopolitic important. Trebuie de asemenea să adăugăm și uh, atitudinea Statelor Unite față de India, care nu au făcut decât să pună paie pe foc. Din păcate, Există uh, dezbateri uh, în contradictoriu între India și Pakistan. Aș vrea să știu ce face guvernul american în legătură cu aceste dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că am primit întrebări la care voi răspunde în următoarele patru ore. Voi încerca să le organizez, să mi organizez răspunsurile astfel încât uh, ele să aibă sens și să fie cât mai concise. Am fost întrebat uh, care este situația cu alte state, cu Israel, China, Iran, Pakistan și Rusia. Mi s-a adresat și o întrebare în legătură cu ratificarea de către uh, Statele Unite, care sunt șansele ca să să facă acest lucru. Domnul Svoboda a întrebat ce pot face partenerii europeni și parlamentarii europeni. Voi începe cu uh, ratificarea de către Statele Unite. Desigur, aceasta este foarte importantă. State precum uh, China sau Indonezia nu trebuie să aștepte ratificarea din uh, partea Statelor Unite. Însă, ele spun, da, sigur, uh, vom ratifica și noi, dar vrem întâi să vedem că ratifică Statele Unite tratatul. Așadar, dacă politic se poate face apel la aceste state și ele pot fi întrebate de ce așteaptă să ratifice Statele Unite tratatul, însă în Statele Unite este nevoie de 63 de voturi în Senat pentru ca acesta să... 67 de voturi pentru ca tratatul să fie ratificat. Înțelegeți că Sunt și alte chestiuni uh, care preocupă americanii, uh, problemele interne, uh, sistemul de sănătate, situația sistemului lor financiar, schimbările climatice, legea, dreptul mării. Sunt multe aspecte pe care Senatul trebuie să le analizeze. La ora actuală nu este ușor de prevăzut uh, cum uh, vor depăși senatorii uh, limitele politice. Vicepreședintele, secretarul de stat și uh, subsecretarul de stat responsabil sunt cu toții foști um, senatori sau membri ai Congresului. Biden, Hillary Clinton și Ben Tausches. Deci ei știu foarte bine sistemul În plus, există și multă susținere bi par, susținere bipartizană. Kissinger Schulz reprezintă un exemplu bun de bipartizanism, ca să spun așa, al unei mișcări care face progrese către eliminarea armelor, armelor uh, nucleare. Când vorbim despre Henry Kissinger, nu vorbim uh, despre birocrație. Henry Kissinger, fără îndoială, nu este un uh, birocrat naiv. Modul în care ei abordează problema este următorul armele nucleare sunt mai mult o problemă decât o soluție în momentul de față. Există multe grupări care pot folosi în mod uh, necorespunzător aceste arme și nu numai, chiar și aceste tehnologii. Acesta este felul în care se pune problema. La ședința Consiliului de Securitate de săptămâna trecută au fost prezenți Henry Kissinger și George Schultz împreună cu Bill Perry. Și iată că s-a văzut acolo că există o abordare nepartizană. Există speranța ca senatorii influenți, precum McCain, Lugar, Veal, să susțină noțiunea pe care o susțin uh, Kissinger, Schulz și alții. Desigur, uh, contează și uh, cum administrația își va contura poziția în legătură cu rolul armelor nucleare, e important și contextul în care se are în vedere uh, neproliferarea și dezarmarea. S-a făcut și un studiu în legătură cu aspectele legate de verificare prevăzute în acest uh, tratat. Uh, eu am fost la Washington în urmă cu câteva săptămâni și am discutat cu șase oameni de știință care se ocupă de acest lucru. Așadar, se face un efort de jos în sus în legătură cu aceste detalii tehnice se lucrează și la susținerea politică și cred că toate dezbaterile la nivel național trebuie să se poarte în mod constructiv. Cred că fiecare stat trebuie să decidă dacă consideră că acest tratat este în interesul său. Nu trebuie să ia aceste decizii din rațiuni ce țin de birocrația internațională sau pentru că o face întreaga comunitate. În primul rând, această decizie trebuie luată în interesul securității fiecărui stat uh, în parte. Așadar, uh, nu trebuie să rugăm statele să facă această ratificare pentru noi. Nu, trebuie să o facă pentru ele însele. Același mesaj uh, pe care încercăm să-l transmitem în Statele Unite trebuie să-l transmitem și Indiei. Trebuie să spunem uh, acest lucru în contextul post-Mumbai. În uh, Pakistan există multe facilități care produc material uh, nuclear. Problema nu este India-Pakistan, ci India și China, iar Pakistan spune, dar noi analizăm uh, situația din uh, India și aceasta ne îngrijorează. Dar iată că materialele nucleare sunt tot mai numeroase, numărul de state care dețin aceste tehnologii nucleare este din ce în ce mai mare și uh, dacă analizăm aceste date în uh, contextul situației de la Mumbai, Trebuie să ne întrebăm dacă politicienii pot face ceva pentru a evita situații similare pe viitor. Kissinger și Schulz au spus că astfel de situații nu pot fi excluse atâta timp cât situația actuală continuă. Așadar, trebuie să oprim cu totul proliferarea nucleară. În cazul uh, Indiei, nu se știe dacă tehnicile clasice de descurajare vor funcționa. În general, aceste tehnici clasice de manual al descurajării, proliferării, nu prea funcționează. În 2002, în India, la Cargill, a avut uh, loc o, um, un eveniment. Ministerul Apărării a spus că India poate să creeze câteva arme nucleare, dar că mâine nu va mai exista niciun Pakistan. Și, desigur, această situație nu este una pe care dorim să o vedem. Zona Indiei și Pakistanului uh, este una foarte importantă și din punct de vedere financiar și, desigur, nu dorim să avem acolo Uh, situației scăpate de sub control. Este important să vedem uh, care sunt pozițiile statelor. În India, uh, omul de știință Santana a spus că India are nevoie de mai mult hidrogen. comunitatea științifică din India, care a făcut testul nuclear în 98, a spus că nu vrea să pună în pericol uh, înțelegerea între Statele Unite și India. Acea înțelegere 1, 2, 3 interesant este că acest uh, comentariu nu vine din exterior, nu vine de la Statele Unite sau de la vreo organizație internațională. A venit tocmai din India, din cadrul comunității științifice. Așadar, iată că acolo lucrurile se schimbă, oamenii și politicienii încep să reevalueze situația și nu cred că procesul a ajuns încă la maturitate, dar iată că el trimite niște semnale în legătură cu ce se întâmplă în spatele ușilor închise. În China, în China autoritățile analizează dacă este sau nu în interesul Chinei să ratifice acest tratat. Trebuie să vă spun că la ora actuală acest tratat poate intra în vigoare doar dacă beneficiază de sprijin politic maxim, nu doar din partea ministrilor de externe sau parlamentarilor. Trebuie să beneficieze și de susținerea președinților și primilor miniștri. Atunci, în 96, când s-a semnat acest tratat, primul ministru Major, Hillary Clinton sau Jacques Chirac nu uh, au fost nu a trebuit să fie informați în legătură cu uh, acest subiect, pentru că știau situația pe, din afară, pe din afară și într-un timp record, în mai puțin de trei ani, acest tratat uh, de la zero s-a materializat și a fost și semnat. Pentru că, iată că a existat, au existat lideri politici de seamă care au uh, reușit să promoveze această inițiativă. Avem nevoie de același tip de angajament și acum. Și poate că astfel îi vom uh, încuraja și pe cei care stau pe gânduri. Am fost uh, întrebat despre Israel. Israel a făcut o uh, declarație foarte interesantă săptămâna trecută în fața doamnei Hillary Clinton și altor persoane, altor 40 de miniștri Israelul este uh, semnatar al acestui tratat, nu lipsește cu desăvârșire din această înțelegere. Israel a spus dacă sistemul este mai dens, dacă grupările regionale funcționează, acestea sunt condiții pe care noi vrem să le vedem îndeplinite. Eu nu consider că sunt condiții foarte dure. Și iată că și alte capitale se gândesc cum pot fi interpretate așteptările care s-ar putea contura odată cu ratificarea de către Statele Unite. Asupra Israelului uh, se fac multe presiuni pentru că extinderea tratatului de neproliferare a fost făcută ca urmare a uh, escaladării conflictului din uh, Orientul Mijlociu în 95 și în multe state nealiniate din Sud uh, au devenit parte a acestui tratat cadru de uh, neproliferare. Mi s-a pus o întrebare în legătură cu Rusia. Rusia a ratificat tratatul, ei nu au uh, înființat la fel de multe um, stații precum Statele Unite, Rusia are vreo 60% din stații funcționale uh, față de Statele Unite care au 95% din stații funcționale. Uh, ar trebui ca Rusia să fie un exemplu pentru China. Dacă Rusia a putut să-și permită să ratifice acest tratat în fața Statelor Unite, cred că acest lucru este un argument pe care îl folosim, uh, ar trebui să-l folosim în fața Chinei. în legătură cu rolul uh, armelor nucleare. Nu vreau să vă impun uh, impresia mea, opinia mea, dar uh, gândiți-vă la ce a spus Henry Kissinger în legătură cu acest subiect. Eu spus că ar dori să vadă abolirea acestor arme. Logica este clară. Am ajuns la o situație în care ele sunt abolite? Nu cred. Credeți că tratatul va rezolva această situație? Eu personal nu cred. Putem uh, să facem reduceri tot mai mari uh, a numărului de arme nucleare după ce acest tratat va fi ratificat va trebui să avem tot felul de măsuri pentru a diminua și numărul de uh, arme nucleare și tehnologii nucleare care există și toate aceste măsuri uh, împreună ne vor ajuta să rezolvăm până la urmă această problemă. Până la 4 decembrie tratatul va trebui să fie ratificat de Senatul American și sperăm că atunci lucrurile vor începe să fie puse pe roate. Important este să nu ne culcăm pe lauri. Opinia mea este că, dat fiind că în ultimii 10 ani nu uh, s-au făcut foarte multe uh, nu au avut mult, loc multe evenimente, mulți dintre noi uh, ne-am obișnuit să privim, să fim simpli observatori. Obama a spus uh, în fața adunării generale că Statele Unite au fost mustrate pentru că nu iau inițiativă. Dar acum, iată că ne-am întors și dumneavoastră trebuie să ne susțineți. Așadar, Obama a făcut apel la o acțiune conjugată. Așadar, cu toții suntem responsabili, trebuie să, să avem acțiuni proactive în mai multe domenii. Unul dintre aceste domenii este ratificarea acestui tratat. Întreaga Europa a ratificat acest tratat, dar în continuare trebuie să se lucreze dincolo de limitele de partid, trebuie să lucrăm cu parlamentarii, Lucrăm împreună cu președinții Comisiilor de Afaceri Externe și la fel puteți face și dumneavoastră. Puteți ridica telefonul și puteți vorbi cu oameni din Thailanda, cu oameni din Brunei, din Brunei, din Indonezia, și veți vedea că fiecare nouă ratificare va determina aceste state să ratifice și ele tratatul. Așadar, trebuie ca noi toți să fim proactivi. Mi s-a adresat o întrebare în legătură cu speranța care a fost reînviată. Reînvie- Opinia mea este că această speranță nu a murit niciodată. Mesajul pe care îl primim din partea sistemului este că statele își păstrează speranțele în cele mai uh, crunte momente. În acest moment nu uh, avem condițiile dure care să arate cum uh, putem acționa în uh, situații uh, critice. Avem uh, condiții liniștite la ora actuală. Cele 150 de ratificări demonstrează că organizarea este bună, este sănătoasă și funcționează, dar că trebuie să facem și ultimi, ultimii pași back. Dacă porniți din nou proiectorul, am să vă mai arăt câteva diapozitive. E vorba despre tehnologiile emergente, pe care dacă le cunoașteți, veți vedea că sunt uh, regiuni imense unde sunt zone de dezvoltare a energiei uh, nucleare dinamice. Asia, India, Orientul Mijlociu și așa mai departe, America Latină și așa mai departe. Acolo unde există garanțiile politice pentru a ține sub control aceste evoluții este foarte bine și veți vedea acolo niște niște găuri foarte mari pe hartă. Este vorba de Asia și America Latină. Acolo înseamnă că tratatele nu au fost ratificate, exact în Asia și în Orientul Mijlociu. Acest lucru ne amintește că se, nu se dorește să se creeze un blocaj pentru energia nucleară. Există poate opinii diferite chiar și aici în această sală, însă important este să avem plase de siguranță pentru toate aceste evoluții. Dacă se proiectează dezvoltări de 12% în regiuni ca Asia pe an de dezvoltare și 10% în Orientul Mijlociu pe an, trebuie să ne asigurăm că se fac toate eforturile pentru aceste proiecte. Acesta este mediul Iată, colegul vă prezintă unele dintre uh, imaginile cu uh, pete verzi. Acestea sunt uh, locurile în care s-ar putea folosi o mai mare vigilență și unde tratatul ar face mai multă siguranță. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru aceste răspunsuri interesante. Mă gândesc la ce sublinia colegul Svoboda și anume că stat, se poate ca statele să ratifice tratatul de dragul ochilor frumoși ai ambasadorului, dacă îmi permite să fiu atât de familiar. Cu toate acestea, este indispensabil să existe și uh, această dimensiune și anume uh, pe ordinea de zi a delegațiilor noastre în diferitele state vizate, prin diferite rețele și prin munca acestor delegații interparlamentare, trebuie să ținem cont de toate aceste preocupări și să amintim constant acestor state ce obligații au. Cred că Parlamentul European se implică în acest uh, proiect. Doamna Nicolai. Uh, domnule președinte, uh, domnule ambasador, nu pot să nu remarc că pentru acest tratat s a cheltuit un volum imens de diplomaie politică parlamentară de presiune morală pentru a se ratifica uh, tratatul dar uh, evoluia actuală chiar dacă china i statele unite vor ratifica acest tratat va rămâne însă uh, în mâna a câtorva țări care pot să ină prizonier uh, intrarea în vigoare a tratatului uh, pentru că are o formulă juridică de intrare în vigoare care nu este utilizată tradițional în dreptul tratatelor. credeți că eventualitatea unei conferințe de revizuire a articolului paisprezece din tratat ar putea să pună în lumină adevărata determinare a actorilor implicați pentru susținerea tratatului? Mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc foarte mult, domnule Tot, vreau să vă mulțumesc pentru prezență și îmi cer scuze că nu am putut să particip uh, la prezentarea dumneavoastră de mai devreme, dar um, sunt de puțin timp în Parlamentul European, însă de când eram în Parlamentul Austriac am urmărit uh, ce faceți dumneavoastră și cunosc situația în general. Mă bucur că ați venit aici și că am putut purta această discuție. Aș dori să spun două lucruri din partea grupului uh, verzilor de aici. Ați uh, menționat o formulare care cred că ține de nivelul emoțional a ceea ce se poate în această situație. Ați vorbit despre uh, vremea însorită și uh, șanse de ieșit în larg. Ați vorbit metaforic. Cred că se leagă și de ce a făcut președintele Obama recent pentru a obține rezultate în viitorul apropiat, ca acest tratat să intre realmente în vigoare. Uh, se leagă și de ce spunea domnul Svoboda și eu cred că noi, ca deputați, putem acționa în delegațiile în care participăm și în întâlnirile pe care le avem cu deputați din alte țări, mai ales din țările care încă trebuie să facă ratificări și cred că noi putem pune accentul acolo unde trebuie. După cum ați spus, nu e vorba numai de a acționa pentru noi toți, ci pentru interesele de securitate ale acelor state care uneori nu uh, își dau seama de acest lucru. Nu mai am nicio altă întrebare, voiam doar să vă spun că vă susținem și că uh, sperăm să reușim împreună să ne atingem obiectivele. Mulțumesc, domnule ambasador. Yes, on this, uh... În legătură cu celebra intrare în vigoare, am spus uh, să fie o plăcere pe care să nu o mai avem altă dată nici nu am mai avut-o până acum în istoria tratatelor, dar asta este situația. Avem 44 de nume pe listă, toate ratificările sunt obligatorii pentru intrarea în vigoare. În principiu s-ar putea specula să luăm cazul Coreei de Nord. Este un actor imprevizibil și încăpățânat pe anumite teme, după cum bine știți. Deci uh, s-ar putea să nu fie simplu de prevăzut prezența Coreei de Nord. Întrebarea este dacă restul comunității internaționale ar trebui să rămână o statică a acestui tratat din cauza unei, unui stat sau două. Eu cred că putem întoarce toată teoria și să spunem următoarele. Să luăm cazul Coreei de Nord. Cu fiecare test, Coreea de Nord își ameliorează capacitatea de a construi nu doar dispozitive nucleare rudimentare, ci de a construi un dispozitiv uh, mai mic, care este și mai eficient și are un randament mai mare, apropiindu-se mult mai mult de ceva ce poate fi plasat în vârful unei misile. Tehnologia este clar o îngrijorare permanentă a statelor din regiune. Și în lumina diseminării tehnologiilor de până acum, am putea să ne amintim astfel că noi nu discutăm aici despre o problemă potențială de proliferare ce ar afecta numai statele din regiune. Dacă acest această vânzare la mâna a doua de uh, arme nucleare îi atinge pe alții din alte regiuni, vom fi cu toții afectați. Deci există o hibă în acest uh, edificiu care, dacă nu este tratată, poate să ducă la deteriorări din ce în ce mai mari. Dilema este foarte dificilă pentru că trebuie să rezolvăm această hibă, pentru că dacă un singur stat continuă testele, este foarte periculos. Poate fi vorba de un stat care vinde servicii altora. Se poate ajunge și la așa ceva, deci este o mare dilemă. Și cred că modul de a o rezolva nu este să stăm liniștiți și să spunem că șapte ratificări sunt suficiente, că nu avem nevoie ca toate statele să-și suflece mânecile și să treacă la treabă. Poate că sună naiv, însă dacă nu am fi fost uh, naivi, dacă am fi fost naivi în 96, nu am fi prevăzut că toate statele trebuie să semneze acest tratat. Și negocierile de 2 doi ani și jumătate nu au fost naive și nu este naiv nici acum să credem că acest tratat va fi ratificat până la urmă. Sigur că este nevoie de acțiune, uh, este nevoie de prezența liderilor politici, de leadership, însă ideea pe care încerc să vă transmit, să vă îndoctrinez, dacă îmi permiteți, vreau să vă îndoctrinez cu ideea că nu e vorba de noi, nu noi trebuie să facem ceva. Acesta a fost uh, mesajul colegilor la Geneva. În spatele fiecăruia dintre noi în acest efort care a fost considerat foarte pozitiv, deci se află mulți alții și cu toții trebuie să ne aducem o mică contribuție. Așa se va rezolva. Nu cred că scurtăturile sunt utile, nu cred că este util să spunem, da, chiar și fără intrarea în vigoare a tratatului, sistemul uh, funcționează cât de cât. Uh, și nu cred că ar fi realist să uh, renunțăm la tratat. Pentru că nu aceasta este calea de progres. Avem um, acum o șansă și nu numai pentru acest tratat. Este o șansă pentru viitor. Ce a spus președintele Obama și ce nu a spus la adunarea generală uh, este important. El a spus, vă rog, alăturați-vă nouă. Eu cred că este o perioadă în care putem acționa o șansă de 2-3 ani, poate chiar mai scurtă. Este o perioadă în care noua administrație va uh, dori să uh, se implice. Sigur că se investesc foarte multe în diplomație și în multilaterale, și care sunt beneficiile, ce se câștigă de aici, ce rezultate sunt. Uh, acest tratat este unul dintre potențialele rezultate concrete. E greu în situația actuală, dar nu e mai greu decât în 1996. Și trebuie să arătăm în uh, rezultate concrete că dacă se fac investiții, apoi apar și beneficii, pentru că altfel s-ar putea să dureze zeci de ani până când vremea frumoasă de care vă vorbeam se va întoarce uh, și ne vom aminti că navigarea pe furtună nu este chiar la fel de plăcută. Mulțumesc, domnule ambasador. Cred că această sesiune de îndoctrinare a fost deosebit de utilă și de benefică și apreciată de noi toți. Sunteți binevenit uh, oricând doriți pentru prezentarea etapelor evoluției acestui proces în care uh, și noi, ca parlamentari, avem un rol important de jucat ținând cont de expertiza dumneavoastră și de pertinența cu care vă exprimați, cred că ar fi cât se poate de util să menținem un contact strâns. Vă invit de pe acum să reveniți la anul pentru a ne informa din nou în legătură cu acest proces. Vă mulțumesc, aici se încheie sesiunea de astăzi. Ne vom reîntâlni pe 15 octombrie în program uh, vizita domnului Weiss de la Agenția Europeană de Apărare și un atelier pe, uh, de minare. Vă aduc la cunoștință că Afganistanul fiind un subiect care interesează pe mulți, la AFET, la, pe 6 octombrie, săptămâna viitoare, va veni domnul Sechi, reprezentantul special al Uniunii Europene în Afganistan. Mulțumesc, am să-i rog pe coordonatori să mai rămână câteva minute ca să ne continuăm reuniunea de birou de ieri. Vă mulțumesc!